închisă pe 27 februarie. Procesul verbal uh, și textele reuniunii din 27 februarie sunt disponibile, există obiecții. Das ist nicht der Fall. Nu este cazul. Meine Damen und Herren, vor zwei Monaten... Doamnelor și domnilor, uh, acum doi ani, doamna Razan Saitunu, care este fost uh, laureată al premiului Saharov, a fost